69 de buletine de vot nu erau valide, valabile, 644 de voturi au fost exprimate, majoritatea absolută este de 323. Domnul Buzek a primit 555 de voturi. Doggy. Drogi, Drogi, Civotnichon, Buzek, liebe Kolleginnen und Kollegen, Domnule președinte Buzek, dragi colegi, repet încă o dată, domnule președinte Buzek, vă urez mult succes în continuare, doresc să vă felicit, e vorba de un post deosebit de important, țin să vă felicit. auf Frau Eva Britt Svensson in vielen Doamna Eva Britt Svensson a beneficiat de 89 de voturi. Jeffy Bosek, die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Deci domnul Bosek a întrunit, Buzek a întrunit majoritatea absolută a voturilor exprimate. Ceea ce am încercat să spun adinaori în poloneză, în polonă, voi încerca să o spun acum în germană. Vă doresc mult succes în continuare, doresc să vă felicit pentru alegerea dumneavoastră și vă felicit pentru munca dumneavoastră și vă doresc mult succes în munca dumneavoastră viitoare. V-aș ruga acum să veniți să ocupați locul președintelui.

Koleżanki i koledzy, dear colleagues, thank you for electing me President of the European Parliament. Mulțumesc pentru că m-ați ales președinte al Parlamentului European. Pentru mine acest lucru reprezintă o mare provocare și în același timp o mare onoare. Mulțumesc celor care m-au votat. O să fac tot ce-mi stă în putere pentru a nu vă dezamăgi. Celor care nu m-au votat, vreau să le spun că o să încerc să vă conving, să vă schimb părerea și o să lucrez cu toți, indiferent de convingerea politică și mă bazez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă Svensson. Mulțumesc că ați luat parte la această alege și vă mulțumesc pentru discuțiile pe care le-am avut. Domnilor uh, Mauro și Watson, care au fost